Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Nous avons un ordre du jour particulier. Ordinea de zi este deosebit de încărcată. Et donc, avec votre accord, j'ouvre la séance. Cu voia dumneavoastră, așadar, deschid uh, sesiunea. Je vous prie d'excuser notre rapporteur général. Raportorul nostru general vă transmite scuzele sale. Domnul Fernandes este, de altfel ca și colegii din PPE, la congresul lor de la Madrid. Je voudrais m'assurer que l'agenda est approuvé. Sper că ordinea de zi este adoptată. Și aș dori acum să vă comunic că vom avea o reuniune comună prevăzută între comisiile bugete și libe, marți 27 octombrie la Strasburg, la orele 14.45. Nu, 14 și 15, mă scuzați. Nous devons de rendre compte Trebuie să vă prezentăm rezultatele trilogului din 19 octombrie. În lipsa raportorului general am să îl prezint eu. Am avut uh, patru priorități, pachetul de amendamente privind migrația și refugiații, unde intră punctele 3 și 4, inclusiv agențiile. Apoi, restabilirea reducerilor la programele Orizontul 2020 și uh, mecanismul Conectarea Europei. Și apoi, după cum a amintit domnul Fernandes, noi uh, dorim să nu se întrerupă inițiativa uh, pentru ocuparea tinerilor și al patrulea obiectiv este necesitatea de a se respecta angajamentele asumate în cadrul uh, financiar multianual, planul de plăți și utilizarea măsurilor de flexibilitate prevăzute de cadrul financiar. Reprezentantul Consiliului, ministrul uh, din Luxemburg, ne-a amintit încă o prioritate a cincea și anume respectarea plafoanelor din cadrul financiar multianual, subliniind faptul că avem uh, câteva marje negative. Așadar, concilierea va fi probabil foarte grea și uh, complicată. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul raportorului pentru celelalte secțiuni, domnului Gerard Depre, și apoi domnului Gaier raportorul pe agenții. Amândoi au participat la acest trilog. Monsieur Depre, vous avez... Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu uh, succint. După cum uh, știți, am menționat opțiunile Comisiei pentru Bugete în legătură cu celelalte secțiuni. Am votat deja în comisie, nu mai revin. Uh, dar vreau să vă spun că președintele Consiliului a făcut o observație referitoare la reducerea efectivelor, la reducerea de personal de 5%, care face parte integrantă din cadrul financiar multianual. A insistat cu tărie asupra necesității ca toate instituțiile să respecte această reducere efectivă. Iar eu am răspuns că Există o diferență de apreciere în ceea ce privește Consiliul, puțin Comisia și pe noi, în ceea ce privește baza de calcul la care să aplicăm acest coeficient de reducere. Așadar, la conciliere va trebui uh, să purtăm o negociere destul de sensibilă ca să ne impunem punctul de vedere în fața Consiliului care nu are decât o preocupare fundamentală față de celelalte instituții, cea pe care tocmai am menționat-o. Mulțumesc! Și deci l-ați convins că Parlamentul își respectă angajamentele. Domnule președinte, momentan nici nu am încercat să-l conving, doar am explicat că există o evaluare diferită și că deci va trebui să negociem cu fermitate pe acest punct. Vreau doar să vă explic ce... I-am spus că nu e părerea mea personală, că doar îi explic ce s-a votat la Comisia pentru Bugete și deci care e poziția Parlamentului. Domnul Gaier privind agențiile. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că și eu pot să mă exprim la fel de succint. Eu um, am avut um, la primul trilog um, aceeași idee, aceeași uh, percepție menționată de președinție. Trebuia să fie o reuniune tehnică. la care să rezolvăm tot ce se poate separa de negocierile principale, toate punctele tehnice va trebui să ved- care nu sunt critice și care se pot rezolva rapid, va trebui să vedem dacă Consiliul este de acord. Nu știu dacă președinția luxemburgheză va dori să accepte această ofertă. Dacă nu, negocierile pe această temă oricum uh, nu vor fi complicate, probabil, dar e un, uh, o mică secțiune bugetară care se poate negocia împreună cu secțiunile mari. Trebuie să ținem și noi uh, cont de unele lucruri care fac parte și din cealaltă negociere, să negociem uh, privind personalul și cheltuielile pentru Frontex, Europol și alte agenții, dar uh, va trebui să vedem întâi dacă Consiliul dorește să accepte această ofertă. Aș vrea să mai fac o observație în legătură cu negocierile. A fost poziția noastră uh, destul de fermă în ceea ce privește uh, instrumentele speciale. Și uh, noi avem aceeași percepție, am votat-o și când am votat uh, proiectul de buget, dar uh, dacă Consiliul se poate desprinde de CFM, uh, nu știu ce să zic. Nu prea cred că va dori să lase în urmă prioritățile CFM și să fie mai flexibil. Nu cred că ține de argumentația noastră, cred că ține mai degrabă de presiunile statelor membre și uh, președinția s-a exprimat destul de clar. Uh, mi-amintesc uh, o frază pe care aș putea să o citez și anume că natura finanțării este una și și uh, negocierile sunt alta. Aș vrea să uh, să spun însă că um, Consiliul nu uh, nu este foarte dornic de flexibilitate, va depinde mult de scrisorile de modificare, scrisorile rectificative pe care le vom uh, transmite și uh, va trebui la fiecare punct uh, să ne uităm atent și să insistăm asupra priorităților noastre și uh, atunci să introducem uh, amendamentele respective. Va trebui să vedem atunci ce putem face. Merci. Donc ce trilogue a été en quelque sorte euh, Mulțumesc. Acest uh, trilog a fost o încălzire pentru conciliere după care va urma adoptarea în plenar a rezoluției noastre privind proiectul de buget pentru 2016. Dar mie mi se pare că acest uh, buget nu ne va permite să ne respectăm obligațiile în 2016. Nu putem ști dacă brusc presiunea migrației se va opri. Nu putem ști dacă vom putea să mobilizăm fondurile cerute pentru a restabili securitatea în Orientul Mijlociu, pentru a interveni uh, masiv Nu știm dacă vom reuși să oprim fluxul din Africa subsahariană și uh, să facem față numărului mare de migranți din acele țări de pe teritoriul Uniunii Europene. <clears throat> Nu știu dacă aveți această impresie sau nu, dar cred că bugetul nostru, în comparație cu angajamentele pe care și le-au șefii de state și de guverne, și uh, în comparație cu declarațiile, nu este chiar la înălțimea viitorului. Vom vedea, cred că concilierea e oricum va fi un exercițiu foarte dificil și va trebui să ne pregătim să facem exerciții de flexibilizare, de înțelegere, o să fie foarte greu. Bun, ne oprim aici în ceea ce privește raportarea din cadrul trilogului care a fost doar o rundă de încălzire. Scrisoarea rectificativă numărul 2 ne-a fost transmisă, dar aș dori să dau cuvântul comisiei. Domnul Freza cu siguranță ne prezintă marile caracteristici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să prezint principalele idei din scrisoarea rectificativă numărul 2 și am să o fac în limba engleză. Săptămâna trecută, Comisia a prezentat uh, o scrisoare rectificativă recurentă în această perioadă, pentru că acum se fac estimările pentru uh, cheltuielile la capitolul agricultură și astfel putem să facem uh, pronosticuri mai clare pentru anul următor. Dar anul acesta mai avem încă un element important în această scrisoare rectificativă, E vorba de implicațiile bugetare ale ultimelor pachete care au fost anunțate în septembrie pentru a răspunde la criza refugiaților. Aș dori să încep cu o prezentare de ansamblu și apoi voi intra în detalii. Am să încep cu pachetul privind migrația. În general, Comisia propune consolidarea unui set de măsuri pentru o sumă de 1,5 milioane la uh, credite de angajament. 1,5 miliarde, mă scuzați. E vorba de uh, criza refugiaților și noi propunem creșterea angajamentelor cu 1,5 miliarde. Aici intră 140 de milioane care să meargă la capitolul de ajutor umanitar și să răspundă nevoilor celor mai urgente din state terțe, mai ales din statele vecine. La rubrica 3 avem un pachet de 5 măsuri principale pe care o să vi le prezint în detaliu imediat, iar la rubrica 3 cheltuielile sunt mărite la angajamente cu 1 miliard 380 de milioane și 779 de milioane la plăți. Primul set de măsuri se referă la consolidarea asistenței de urgență în uh, cadrul Fondului de Integrare pentru Azil și Migrație și, de asemenea, Fondul de Securitate Internă. Acest set de măsuri reprezintă o sumă de 94 de milioane la credite de angajament. Un al doilea set de măsuri este menit să acopere cheltuielile din pachetul de relocare. Aici avem două decizii separate ale Consiliului care se referă la relocarea inițială a 40.000 de persoane care trebuiau relocalizate pe teritoriul Uniunii, la care s-a adăugat un al doilea pachet de 420.000 de persoane, în plus de... În total avem 160.000 de persoane de relocalizat. Creditele de angajament propuse de comisie totalizează 890 de milioane la credite de angajament pentru 2016. Al treilea aspect vizează Frontex. Aici avem o creștere de 70 de milioane la activitățile operaționale ale Frontex, mai ales în uh, domeniul returnării și al cooperării cu statele membre în ceea ce privește crearea de așa numite hotspots. Și aici iarăși avem o mărire de 70 de milioane la credite de angajament. Un al patrulea element este capacitatea sporită a celor trei agenții Frontex, ASO și Europol, creșterea personalului pentru cele trei la oaltă este de 120 de posturi care vor uh, fi uh, completate în 2016, iar costul este de 16 milioane pentru cele trei agenții. În cele din urmă, Comisia propune o creștere de 310 milioane ca supliment pentru componenta de uh, azil din AMIF, 490 de milioane, pentru componenta de returnare 38 de milioane și Fondul de Securitate Internă Frontiere, unde avem o creștere de 82 de milioane. Prin aceste majorări vor putea fi consolidate sistemele de primire și azil ale statelor membre, care se confruntă cu un aflux de migranți fără precedent și cu o creștere abruptă a numărului de cereri de azil. și uh, astfel se va răspunde cel puțin parțial la presiunile migratorii care necesită o acțiune imediată la frontierele externe. La rubrica 3, plafonul uh, a fost epuizat încă din proiectul de buget pe 2016. Comisia propune să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate care este unul dintre instrumentele disponibile în cadrul financiar multianual. Și, per total, să se includă cele 310,4 milioane uh, cerute la flexibilitate și în total se vor mobiliza 1,5 miliarde prin instrumentul de flexibilitate peste plafonul de la rubrica 3. În total, ca să vă faceți o idee de dimensiunea eforturilor făcute cu fondurile europene, în cei doi ani, 2015 și 2016, suma mobilizată va fi de 9,2 miliarde, ceea ce este dublu față de ce se prevăzuse inițial la măsurile de la rubrica 3 și la rubrica 4 pentru a se eh, reacționa la provocarea reprezentată de criza refugiaților. Cele 9,2 miliarde includ și fondul fiduciar pentru Africa. O parte a fondurilor provin din Fondul European pentru Dezvoltare. Aș dori acum să vă vorbesc despre partea de agricultură din scrisoarea rectificativă. Comisia propune să se consolideze măsurile de urgență pentru aproape 700 de milioane, dintre care 500 de milioane pentru măsuri temporare în sectorul lactatelor, Aici intră și sectorul cărnii de porc. Împreună cu măsurile de susținere pentru fructe și legume, care s-au luat acum câteva luni după ce s-a extins embargoul rus asupra importurilor din acest sector. În total și în comparație cu proiectul de buget 2016 propus la sfârșitul lui mai, avem o majorare la aceste cheltuieli de aproape 700 de milioane. În ceea ce privește alocările pentru bugetul 2016, uh, vestea cea bună este că avem un venit uh, suplimentar din taxele pe lapte după um, aprobarea conturilor și uh, de asemenea pentru că pronosticurile pentru 2015 nu au fost atinse. Deci rezultatul este că acest venit este de 1,1 miliarde, cu 1,1 miliarde mai mare decât ce se estimase când s-a pregătit uh, proiectul de buget. Efectul net al creșterilor la cheltuielile propuse și la uh, venitul alocat disponibil ne permite să propunem credite de angajament pentru uh, Fondul European de Garantare Agricolă de 477 de, cu 477 de milioane mai puțin decât se propusese în proiectul de buget 2016. Cu toate acestea, cheltuielile totale pentru agricultură, dacă includem și partea finanțată prin veniturile alocate, este mărită cu 660 de milioane în comparație cu ce se propusese inițial. În scrisoarea rectificativă, mai sunt câteva propuneri, am să le trec rapid în revistă. În primul rând, avem o majorare de 5 milioane propusă pentru a se, ocup- pentru a se respecta obligațiile uh, FACE față de Fondul European de Investiții, pentru uh, susținerea IMM-urilor. Aici uh, țin E vorba de uh, produse din cadrul FACE, Fondul European de Investiții Strategice. Aceasta va fi o necesitate temporară până când uh, taxele vor fi acoperite de uh, utilizatori. Costurile vor fi acoperite de utilizatori în următorii ani. Apoi, Comisia propune o reducere a estimărilor de cheltuieli pentru acordurile internaționale de pescuit, pentru programul uh, de uh, alimente și uh, nutrețuri, ambele la rubrica 2, ca să se actualizeze pronosticurile de cheltuieli. Comisia mai propune și o majorare de aproximativ 23 de milioane credite de angajament pentru salariile personalului său, ceea ce ar trebui să permită Comisiei să ocupe numărul de posturi autorizate în într-o măsură mai mare. E vorba de creșterea de 1% a ratei de ocupare a uh, organigramei. Deocamdată, proiectul de buget se baza pe uh, o rată de posturi vacante de 3,3%. țin, incluzând și posturile reduse pentru a se atinge obiectivul de reducere de 5%, iar Comisia încearcă să uh, umple mai repede posturile rămase vacante. Am dorit să folosim organigrama mai eficient și să avem o rată mai mică de posturi vacante anual în medie. Acest lucru trebuie să corespundă cu uh, creditele de angajament conexe și ar fi necesar acest lucru mai ales pentru a face față provocărilor migrației și uh, necesității de a se consolida unele din serviciile comisiei uh, care sunt în linia întâi în acest domeniu. În cele din urmă, în scrisoarea rectificativă se propune și o ajustare tehnică a organigramei, a structurii organigramei Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei. Este o modificare neutră bugetar, e doar o modificare de organigramă. Per total, la cheltuielile globale, impactul scrisorii rectificative reprezintă o majorare de 1 miliard 70 de milioane la creditele de angajament în 2016, iar la creditele de plată majorarea este de 914 milioane. Iar Comisia speră că aceste elemente din scrisoarea rectificativă vor fi uh, aprobate la conciliere, că se va ține cont de ele, dată fiind experiența pozitivă a celor șapte bugete rectificative aprobate până acum. Vă mulțumesc. Merci, Monsieur pour ces... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Am înțeles foarte bine ce se întâmplă cu această scrisoare rectificativă. Raportorul general și comisia noastră anticipase deja în bună măsură toate aceste schimbări. Dar vom putea ține cont de toate aceste elemente doar cu ocazia concilierii. Domnul Depre dorea să intervină sau domnul Gaier mai întâi. Eu notasem domnul Depre. Domnule președinte, cred că domnul Gaier este raportor din partea grupului său pentru buget pe anul viitor, așa că îi cedez cuvântul pentru că practic este rândul său. Ähm, dacă sunt invitat uh, atât de politicos, chiar dacă nu m-am anunțat la cuvânt, n-am cum să rezist tentației. Deci, pe de o parte, sunt propuneri de modificare care Um, sunt de, luate la nivel politic și care sunt fezabile. Mă gândesc la întreaga procedură și văd că se bucură de sprijinul acestei instituții. Nu este doar o decizie importantă din punct de vedere politic, este o decizie care favorizează mobilizarea banilor. Așa că e corect ce se întâmplă și ne arată încă o dată că la ora actuală sarcinile sunt mai ridicate decât uh, proiectele de buget de până acum, pornite de la Comisie și de la Consiliu. la urma urmei, uh, Consiliul va trebui să se miște, pentru că dacă vrea să ia în serios propriile decizii, nu poate să uh, stea în picioare cu uh, proiectul de buget de acum pe care l-a prezentat. Pentru noi orice indicație e prețioasă. Să vedem uh, când Consiliul va veni cu o, uh, o poziție revizuită și îmbunătățită. Doar după aceea vom putea intra în negocieri serioase. Deci Consiliul trebuie să reia puțin deciziile pe care le-a dat el singur și să, se, să le respecte. Sunt puțin surprins. Comisia descrie rolul Frontex și spune că Frontex e resp- responsabil și de returnare. Mie mi se pare că până acum aceasta a fost o sarcină a statelor naționale. Potrivit dreptului uh, german, dacă un refugiat nu primește statutul necesar, este dus la aeroport și ține de autoritățile germane să financeze returnarea. Fără a fi expert în domeniu și fără a cunoaște pe de-a întregul temeiul, mă gândesc că, în teorie, se poate ajunge la următoarea situație. Un stat membru decide să ia fonduri de la AMIF pentru a finanța returnările. Se poate întâmpla și asta, chit că nu știu cât este de înțelept, pentru că e vorba până la urmă de îndeplinirea unei sarcini naționale, sarcină care este finanțată uh, din bani europeni. Nu mi se pare că e respectat pe de-a întregul principiul subsidiarității, dar asta e situația la ora actuală și mi se pare că n-ar trebui să ne cramponăm neapărat de principii. Dar de ce Frontex? Ca raportor pentru agenții, nu mă deranjează extinderea bugetului unei agenții dacă există o motivare suficientă. Însă mi se pare că returnarea până acum n-a avut nici în clinici mânecă cu Frontex. Dacă într-adevăr se ajunge la asta, atunci trebuie să revizuim uh, rolul și prerogativele Frontex. E o sarcină națională, după cum vă spuneam, dar comisia, iată, vine cu justificarea că trebuie sporite fondurile și la AMIF și la Frontex în același sens. Mi se pare că această argumentație nu este suficient de precisă ca eu să o înțeleg și apoi să o sprijin. Eu am înțeles că aceasta se va face doar în acele hotspot, în acele puncte sensibile. Așa este? Domnule președinte, de fapt este în ambele cazuri. Dacă doriți să răspund acum la întrebare, o pot face, dacă nu mai târziu, cum doriți. Da, mă scuzați, vă vom face la sfârșit. De andre punct. Celălalt element. Această poveste este puțin dificilă. Consiliul ne spune lunea că disciplina bugetară este importantă, vine cu proiectul rectificativ numărul 8 ieri uh, am trecut în revistă așa pe repede înainte toate cifrele și am văzut că, din fericire, avem uh, venituri în plus de la uh, resursele proprii de 9,8 miliarde de euro. Ba nu, 9,4 se scuză vorbitorul. Deci asta înseamnă că atunci când e vorba de lipsa de bani, statele membre nu vor suferi foarte tare din această cauză, fiindcă ce înseamnă acest lucru? Iarăși, din fericire, estimările comisiei au părut a fi totuși prea pesimiste. Deci pentru bugetul uh, de, din 2015 avem uh, în plus 9,4 miliarde de euro bani care stau la dispoziția statelor membre. ceea ce înseamnă că contribuția statelor membre poate să scadă și bineînțeles că se bucură aparatul de stat, dar ce facem cu acest profit? Acesta, în teorie, poate fi uh, utilizat pentru a finanța sarcini adiționale. Deci argumentul disciplinei bugetare cu care a venit uh, Consiliul ca ofertă, mi se pare că nu stă în picioare. Lumea aceasta este plină de dogme și dogma principală de la Consiliu este că trebuie menținut plafonul maxim al cadrului financiar. Eu înțeleg uh, de ce apare această argumentație, înțeleg care este situația în Regatul Unit, de exemplu, unde argumentarea este cât se poate de strictă, dar uh, iată că aceste venituri neașteptate de mari pot să însemne că uh, statele membre au mai mulți bani de cât uh, până în prezent pentru a depăși anumite provocări. V-aș fi extrem de recunoscător dacă ați putea să ne oferiți câteva detalii despre cum uh, s-au compus aceste 9,4 miliarde de euro. Mulțumesc. Monsieur Depre. Domnul Depre. Uh, merci, monsieur Domnul Depre, mulțumesc, domnule președinte. Am să fac un prim comentariu, în primul rând. Parlamentul, spre deosebire de alte momente în istoria noastră, a prevăzut aceste propuneri de creștere a creditelor, atât pentru plăți cât și pentru angajamente, care fuseseră propusere de Comisia de Bugete și acum sunt propuse de Comisie. Deci, iată, uh, mergem în același sens, chiar dacă pe aici, pe acolo mai sunt divergențe de apreciere în ceea ce privește sumele finale prezentate. Deci trebuie să facem front uh, comun față de cealaltă parte a autorității bugetare, pentru că uh, aceste creșteri de credite sunt absolut necesare. Asta și pentru rubrica 3, 4, în special pentru ajutor umanitar și la nivel global pentru întărirea creditelor în agricultură. Deci vreau să salut această atitudine a Parlamentului și uh, cred că dacă acționăm împreună vom avea rezultate bune. Domnule președinte, am și câteva întrebări uh, pentru comisie și domnul Preza. În creșterea de credite care a fost propusă la rubrica 3, este importantă acea relocalizare, cele 120.000 de persoane 6.000 de euro plus suma suplimentară pentru călătorie. 500 de euro. Cei 500 de euro de deplasare se referă însă doar pentru cele 120.000 de persoane, dacă am înțeles bine, și nu pentru toate persoanele pentru care am căzut de acord că trebuie relocalizate. Deci asta este nota pe care ne-ați transmis-o și vreau să vă întreb uh, de ce această diferență, dacă pentru cele 120.000 pe care îi vom relocaliza avem acești 500 uh, de euro, primii 40.000 vor beneficia de această sumă și dacă nu, de ce? O a doua întrebare. Și revin aici la o dezbatere pe care am avut-o în trecut, uh, și care se apropie de comentariul făcut de domnul Gaier, Frontexul. E clar în propunerea comisiei că Frontex va avea inițiativa în ceea ce privește organizarea returnării, inițiativă pe care nu o are la ora actuală, deci va trebui să discutăm și despre modificarea temeiului juridic care să permită acest lucru. Însă m-a surprins și ajung aici asupra unui punct pe care l-am dezbătut îndelung. Vedem pe ce bază vom finanța uh, returnările, în special la AMIF. Se utilizează, dacă am înțeles bine, cele 38 de milioane suplimentare pe care le cereți în credite de angajament și aproape 17 milioane în credite de plăți. Toate acestea vor fi luate în special din linia bugetară 18030102 și este surprinzător pentru că se spune aici susținerea migrației legale în Uniune și promovarea integrării efective a naționalilor din țările terțe. Și după aceea se vorbește și de o strategie eficientă pentru returnare. Deci aceeași linie bugetară se utilizează în două scopuri. În primul rând, integrarea resortisanților din țările terțe și, în același timp, pentru a-i trimite înapoi. Și mă surprinde acest lucru pentru că atunci când am avut uh, această dezbatere în trecut, noi uh, Dumneavoastră spuneați că nu era important să modificăm nomenclatura în cadrul fondului AMIF. Eu însă sunt deschis pentru a dezbate acest lucru, să vedem cum se organizează returnările, dar pe niște baze clare din punct de vedere judiciar, uh, juridic, da, dar și din punct de vedere financiar, să știm de unde luăm acești bani. Am și o a treia întrebare. N-ați vorbit despre contribuția Comisiei la finanțarea fotului Manad. un fond care ar trebui să fie adoptat prin credite din bugetul Uniunii pe de o parte și pe de altă parte din bugetele naționale. Vreau să vă întreb dacă în bugetul prevăzut în această scrisoare rectificativă 2 s-a prevăzut uh, și resursele financiare suficiente față de sumele care au fost anunțate pentru acest fond special. Bănuiesc că da, dar nu sunt sigur și de aceea vreau să-mi confirmați această întrebare. Și o ultimă uh, întrebare. În negocierile pe care le-ați avut cu uh, Turcia, Dumneavoastră vorbeați inițial de fonduri suplimentare de un miliard de euro și nu putem avea un acord dacă nu punem cel puțin 30 de miliarde de euro în plus, dacă am înțeles bine, poziția turcilor față de ceea ce se face în creditele de preaderare care sunt oferite. Acești bani, acești, acești 3 miliarde de euro, de unde vin? Cum vom mobiliza aceste fonduri? E vorba de bugetul 2016 care prevede această sumă. Există o tehnică specială de finanțare sau trebuie să ne așteptăm la o cerere de creștere a creditelor de 3 miliarde pentru cheltuielile bugetare 2016 în cazul în care ajungem la un acord cu Turcia. Mulțumesc, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns uh, un pic mai târziu, deci am pierdut o parte a, a uh, mesajului care ne-a fost transmis de comisie, mesajul uh, de bucurie din partea comisiei. Deci poate că unele lucruri au fost deja lămurite mai devreme. Am senzația că este un joc foarte ciudat aici, a pentru că atunci când Comisia vine cu ceva bun, statele membre vin imediat cu ceva negativ și iată, până la urmă nu câștigăm și nu pierdem nimic. Deci nu avansăm. Analizez uh, cu atenție aceste date care ne-au fost prezentate și ele ar trebui să rezolve problemele structurale pe viitor. Am discutat deja aceste probleme mai devreme dar nu știu dacă le putem rezolva toate aceste probleme sau dacă vom putea utiliza acel backlog existent. Aceasta este principala întrebare pe care o am. Și încă două întrebări suplimentare. Din câte am înțeles, laptele și sectorul de carne porcină vor interveni și ele, însă acestea practic vor fi preluate din PAC. Deci nu există riscul de a avea o diviziune aici. Și e vorba de uh, faptul că nu se rezolvă adevăratele probleme create de embargoul rus. O ultimă întrebare. În urmă cu două zile am uh, văzut că plătim prea mult uh, pentru pescuitul făcut în afara Europei. Suma pe care am văzut-o, 600 de uh, milioane, era de-a dreptul înspăimântătoare. Există acorduri de pescuit și Uh, acorduri care se fac uh, pe ascuns și cred că aveam dreptate când spuneam asta, dar oricum cred că acest pescuit uh, ne costă prea mult. Nimeni nu m-a băgat în seamă atunci când am atras atenția asupra acestei probleme și acum, iată, avem în fața noastră niște cifre de nesuportat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Maragal, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu foarte succint. Vroiam să întreb practic același lucru pe care l-a întrebat și domnul Depre în ceea ce privește acordul UE-Turcia. la care aș mai adăuga o nuanță. Am văzut săptămâna aceasta cum doamna Merkel acționa în același timp în calitate de președinte al Comisiei, al Consiliului și de cancelar german. Da, minunat, nu? Demn de admirat. Și așezată pe tronul uh, din palatul domnului Erdogan, uh, cred că imaginea spunea foarte multe. În aceste condiții vreau să vă întreb dacă se va rezolva și problema din punct de vedere bugetar. Pentru că sunt foarte îngrijorat de posibilitatea de a compensa într-un fel sau ajunge la un echilibru în cadrul negocierii prin care să se includă și uh, aporturi pentru susținerea refugiaților și acesta în schimbul procesului de preaderare. Bineînțeles că în, aparte de, în afară de partea politică, cred că o astfel de atitudine este uh, de-a dreptul ciudată. Acum, referitor la agricultură, gestiunea actuală și sumele pe care le-am văzut prezentate ne arată că e vorba aici de o gestiune făcută pe bucățele de repartizare, dar că până la urmă e vorba și de o adevărată politică de restructurare, în special din punctul de vedere al ofertei. Cred că Uh, este absolut necesară această restructurare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost uh, invocate foarte multe argumente. Păcat că domnul Gaier a plecat, fiindcă voiam să-i dau dreptate, în mod special. Pe lângă această mare criză, avem și o șansă de politică bugetară și anume în mod absolut neașteptat, cel puțin din perspectiva noastră, iată, au apărut uh, venituri de 9,4 miliarde de euro. Iar întrebarea mea către comisie ar fi, nu ar fi de bun simț și posibil ca acești bani să nu fie tratați ca de obicei adică să fie replătiți uh, statelor membre, ci ca măcar ca o mare parte, de fapt, din acești bani să rezulte într-o rezervă, în așa fel încât să facem față acestor provocări imense care cu siguranță vor lua amploare. În opinia mea, uh, nu putem pur și simplu să luăm bani și să spunem că acoperim cu acești bani pur și simplu lacunele care există. Nu putem să turnăm bani în probleme. Sigur că vrem să îi ajutăm pe acești oameni care vin în Europa, nu vin de dragul venirii, ci pentru că le merge prost și sunt oameni hăituiți. Trebuie însă să vedem ce se întâmplă, pentru că orice fel de ajutor umanitar trebuie să fie prevăzut cu capacitatea economică de a interveni. Am mai spus-o, e o diferență între situația din Germania, unde există cel puțin 10.000 de euro care trebuie investiți anual într-o persoană refugiată, și regiunile de criză, din taberele de refugiați, unde trebuie create condiții de cazare, unde cu aceeași sumă nu ajuți doar un singur om, ci 20 sau chiar 50 de persoane în funcție de unde te afli. Deci nu are rost doar să pompezi bani, ci ideal ar fi să o faci în baza unei strategii europene, în așa fel încât să combatem nu doar simptomele, ci să ne apropiem foarte, um, să ne apropiem foarte tare de originea problemei. Dacă am face acest lucru, cu siguranță am face exact pe uh, gustul și pe sufletul europenilor și pot să vă spun uh, că în Germania, țara mea, atitudinea este acum extrem de tensionată și ar fi foarte grav m-ar întrista foarte tare dacă această atitudine ar fi transpusă în întreaga Europa. Din punct de vedere bugetar, trebuie să cerem urgent ca acest concept politic să fie abordat cu seriozitate și în sens invers, ar trebui să cerem comisiei ca din perspectivă bugetară să aibă o atitudine de precauție și să se gândească că dacă tot e să venim cu un concept, atunci trebuie să îl dotăm și din punct de vedere financiar. Mulțumesc! Mulțumesc, Eider Gardia Sabal. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Se spune aici um, că am fi mulțumiți cu această scrisoare rectificativă pe care ne-a prezentat-o Comisia, pentru că aceasta confirmă poziția de la Comisia noastră, însă asta este doar jumătatea drumului, pentru că partea de natură politică în ceea ce privește primirea refugiaților și instrumentele necesare pentru acesta, practic este acoperită acum, deci mai rămâne de negociat la nivelul trialogului garanția de ocupare pentru tineri și reducerile pe care le, vo, le va aduce planul Juncker în uh, Connecting Europe Facility și Orizont 2020. Deci, iată, am făcut jumătate de drum. Pe de altă parte, e adevărat că ce a prezentat Comisia nu este perfect echivalent cu ce dorea Comisia noastră pentru refugiați. Și nu e o întrebare aici, dar vreau să fac un comentariu sau poate o sugestie pentru comisie, pentru că sunt îngrijorată în legătură cu agențiile. Votul comisiei noastre a fost acela de a crește personalul de la EASO mai mult decât în propunerea comisiei și mai puțin decât ce propune comisia pentru Frontex. Așa că mi-aș dori ca Comisia să-și dea seama că problema agențiilor este rezolvată în general, nu doar în acest caz particular. Și deși poziția noastră este similară și în ceea ce privește sumele globale și poziția comună este oarecum asemănătoare, problema agențiilor uh, nu este neapărat uh, așa cum ne-am fi dorit-o noi, cel puțin din partea grupului socialist și cred că și din partea Comisiei de Bugete, dacă ținem cont ce am votat noi aici. Deci, un comentariu pe care vreau să-l fac și o sugestie, recomandare, recomandare către Comisie, pentru că va trebui să vorbim despre această temă atunci când vom ajunge la negocieri pentru că e o temă pe care mai degrabă o negociem cu Comisia decât cu Consiliu și să știți că vom reveni la acest punct la uh, bugetul rectificativ 8, cred că vom vorbi la următorul punct. Deci, uh, sugestia pe care o am pentru cele 9 miliarde de euro am să o prezint mai târziu. Da, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, Am un semn de întrebare oarecum, pentru că se vorbește foarte mult despre lupta împotriva cauzelor acestui proces de migrație ceea ce a suscitat manifestații, îngrijorări, este faptul că acest flux este permanent și câteodată chiar avem senzația că este în creștere. Dacă am urma raționamentul doamnei Georgieva și anume buget uh, fundat pe rezultate, rezultatul ar, sau obiectivul nostru ar fi să se pună capăt acestui flux uh, migratoriu. Și pentru aceasta, statele membre ar trebui să acorde și crearea de posturi uh, de pază la frontieră nu știu dacă acest lucru este prevăzut în această um, scrisoare rectificativă, domnule Freza, dincolo de banii care au fost deja prezentați și domnul Maragal, cred că doamna Merkel avea un mandat, nu doamna Mogherini. Da, avem un, un alt reprezentant pentru afacerile externe și uh, prerogativele sale pot fi delegate unei alte persoane și probabil că asta s-a și întâmplat. Comisia se apropie oarecum de poziția votată la Comisia de Bugete, cu excepția uh, mecanismului de conectare a Europei și Orizont 2020 și să ne, ne așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu Consiliul, dacă și Consiliul va urma aceeași poziție. În zilele următoare, Consiliul va trebui să se pronunțe asupra acestui uh, proiect de scrisoare rectificativă numărul 2. Iată, domnule Freza, poate uh, ne răspundeți la întrebările și observațiile care au fost făcute de colegi în sală. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră. În primul rând, Vreau să subliniez și eu, ca și dumneavoastră, că există o convergență, un consens între votul dumneavoastră la proiectul de buget 2016 și propunerile făcute de comisie în scrisoarea rectificativă numărul 2. Domnul Depre, doamna Gardia Sabal au subliniat această consonanță și um, aceasta la mai multe puncte. Referitor la întrebările care au fost puse și am să încerc să le iau în ordine. Domnul Gaier și domnul Colmel uh, întrebau în legătură cu rolul Frontex. Am să utilizez engleza pentru că termenii îmi vin mai ușor în engleză decât în franceză, dacă îmi permiteți. În cazul returnărilor, nu există această inițiativă din partea Frontexului, dar Frontexul poate veni cu măsuri de facilitare a returnării, de exemplu organizarea de zboruri comune pentru returnarea în țările de origine, pentru persoanele care nu au drept la azil. Ideea ar fi, deci, să ajute pe cât posibil tocmai în vederea unei uh, posibile revizuiri a domeniului de aplicare pentru Frontex. Comisia probabil o va propune până la sfârșitul anului și pentru aceasta va fi nevoie de o revizuire foarte atentă a rolului Frontex și a felului în care acesta intră în um, um în acțiune alături de alte măsuri pe care le avem. Oricum, e nevoie de un răspuns colectiv și eficient pentru a putea face față provocărilor actuale. Deci, iată parțial explicația pentru resursele suplimentare care sunt propuse în scrisoarea rectificativă 2. Referitor la celelalte aspecte, măsuri interne pentru a face față problemei refugiaților. Domnule Depre, dumneavoastră ne întrebați dacă în această scrisoare rectificativă facem o aliniere a măsurilor la pachetul al doilea. E adevărat, așa facem. Avem 110 milioane care sunt în plus pentru primele 40.000 de persoane mm. care trebuie relocalizate și aici includem și costul cu transporturile care nu erau inițial uh, incluse. Deci se face această aliniere. În ceea ce privește nomenclatura utilizată pentru uh, solicitanții de azil politic, și aici uh, va trebui să vedem ce măsuri de implementare avem. În cazurile de urgență trebuie să dăm dovadă deseori de oarecare marjă de flexibilitate, uh, de incluziune în vederea returnării și e nevoie de acțiuni foarte rapide, imediate, așa că Comisia consideră că nomenclatura bugetară trebuie să reflecte această nevoie de reacție rapidă și dacă am modifica această nomenclatură, atunci ea ar putea deveni prea complexă uh, dacă am defalcat prea mult categoriile pentru a putea fi aplicată. Domnule Depre, Domnul Depre dorește să vă întrerupă. Da, înțeleg foarte bine raționamentul domnului Freza și am tot respectul față de ea. Însă, această linie bugetară specifică, practic pe aceeași linie bugetară, vorbim de două lucruri diferite, măsuri de integrare și măsuri de returnare și nu știu cum putem face, cum să transferăm creditele dintr-o parte în alta, pentru că logica e diferită. E normal ca într-o linie bugetară să avem o logică coerentă, însă la această linie bugetară mi se pare că e o situație cu totul specială, asta vreau să spun. Domnule Freza, vă rog. Eu aș propune să continuăm această dezbatere și la nivel bilateral și poate cu ajutorul colegilor mei care sunt responsabili pentru implementare pentru a putea avea o dezbatere mai detaliată și pe fond. Nu știu dacă doriți să revin la întrebările care au fost puse în legătură cu starea conturilor sau mai târziu. Foarte bine, mai târziu atunci. Domnule președinte, dumneavoastră ați pus o altă întrebare. Dacă această scrisoare rectificativă prevede uh, măsuri referitoare la o eventuală forță de pază de frontieră la nivel european. Nu, nu în această scrisoare rectificativă, nu avem o astfel de propunere, dar este oarecum în spiritul inițiativei Comisiei de a veni cu o astfel de propunere într-un termen destul de scurt. Este o adevărată urgență, spune președintele pentru că fluxul migratoriu, imaginile pe care le vedem la televizor, uh, vedem uh, practic uh, hoarde de persoane care se află la frontierele noastre. Da, e adevărat și cred că toată lumea are acest sentiment de urgență, dar, pe de altă parte, încercăm să creăm condițiile necesare pentru a avea o mai mare cooperare în cadrul juridic existent. A existat și un apel din partea Frontexului pentru a avea la dispoziție experți naționali, pentru că tocmai la nivelul statelor membre există expertiza necesară care poate fi mobilizată pentru a avea un mai bun control la frontieră. În această etapă de tranziție există diverse alte acțiuni sau măsuri care sunt implementate tocmai pentru a răspunde cât mai bine acestei situații uh, speciale. Trec acum la rolul agențiilor și o eventuală întărire a acestora. A, am notat comentariul doamnei Gardia Sabal, care ne cere să analizăm îndeaproape situația agențiilor și cred că este foarte bine să o facem. De altfel, nu trebuie să ajungem la elemente anticipative care vor apărea în cadrul negocierilor, așa cum uh, a propus domnul Gaier, pentru că vom avea și Consiliul alături de noi, deci vom vedea la, la conciliere ce se întâmplă. Pentru cele 3 miliarde prevăzute pentru Turcia. Această sumă a fost dezbătută. De altfel, ea nu este inclusă în ultimele concluzii ale Consiliului European, dar e clar că există aici o voință de întărire a cooperării cu Turcia, care face față acestui flux migratoriu puternic. Și un lucru e clar deocamdată. Aprovizionarea acestui fond uh, fiduciar pentru Siria, MADAD, aici aprovizionarea bugetului cu aproximativ 500 de milioane, încercăm să o identificăm pe liniile bugetare din programele IPA de preaderare. Noi ne dorim să existe și o contribuție similară din partea statelor membre, astfel încât împreună să avem acea masă critică necesară pentru a face față nevoilor. Acest uh, fond fiduciar, acest trust fund, este un instrument uh, suplimentar, dar vom avea nevoie și de resurse din bugetul european și, încă o dată, precizez, de contribuții ale statelor membre. Să vedem cum uh, vor fi definiți acești bani în cadrul negocierilor. Vom vedea în zilele sau în săptămânile care vin. Trec acum și la agricultură. Domnul Torvalds a vorbit în special de sectorul cărnii porcine. Scrisoarea rectificativă arată că 29 de milioane sunt prevăzute la ora actuală pentru acest sector al cărnii porcine și Comisia monitorizează de aproape tendințele de pe piață. Dacă va fi nevoie, va exista și posibilitatea de a răspunde așa cum trebuie. De altfel, în urmă cu un an am avut deja o astfel de dezbatere în legătură cu răspunsul pe care îl dăm în fața embargoului rus și la momentul acela Comisia, printr-o scrisoare rectificativă, propusese o reducere a cheltuierilor. Se punea problema dacă acea propunere ar fi fost suficientă sau nu, dacă se utiliza fondul de rezervă pentru criză și dacă acel fond ar fi fost suficient. Iată, a trecut un an și putem spune, putem constata că previziunile bugetare au fost suficiente și mai mult decât atât am terminat anul, exercițiul financiar, practic cu un nivel de subimplementare față de cel prevăzut. Deci Comisia analizează cu atenție toate nevoile existente și uh, consideră că în funcție de nivelul propus, acesta se va putea ajusta de-a lungul timpului. Sper să nu fi pierdut din vedere nicio întrebare. Vă mulțumesc. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Freza, pentru toate aceste întrebări. E adevărat că s-a vorbit despre Frontex, dar uh, suntem uh, mai mulți aici uh, la această comisie, care uh, am făcut o vizită în Sicilia. De altfel, uh, vom uh, prezenta acest punct săptămâna viitoare la Strasburg. Și eu am fost foarte neplăcut surprins de ce am văzut acolo, pentru că am impresia că Frontexul se ocupă doar de statistici, suntem observatori, vedem câte persoane sunt la frontiere, câtă trec frontiera, dar nu facem nimic pentru că toate prerogativele practic sunt de competența statelor membre și aceasta este adevărata problemă. Deci dacă rolul Frontex va fi mărit și asta va trebui să precizăm cu claritate, atunci va trebui să știm uh, unde uh, se va afla uh, Uh, nivelul de conducere, cine va avea autoritatea pentru a valida deciziile necesare. Vom vorbi, bineînțeles, despre acest lucru, dar în fața acestei crize fără, fără precedent, cred că uh, avem tot dreptul să ne exprimăm îndoielile. Îndoieli în legătură cu răspunsul bugetar, așa cum uh, ne apare el acum, deși e adevărat că această scrisoare rectificativă numărul 2 reprezintă un progres, eu sunt convins că avem nevoie de mijloace excepționale dacă dorim să ne asumăm responsabilitățile pe anul 2016. E clar că astăzi socotelile nu ne ies și ne întrebăm dacă Consiliul și statele membre și-au dat seama cu adevărat ce ne așteaptă. Spunând acestea, trecem la următorul punct, proiectul de buget rectificativ numărul 8, uh, care ne-a dat multe speranțe, dar uh, ni se va spune probabil că asta uh, nu se referea prea mult la noi, că e vorba aici de o modalitate de repartizare a uh, sarcinilor între statele membre și, uh, așa cum spunea și domnul Gaier, ne-am făcut prea multe speranțe Domnule Freza, ne puteți uh, menține așteptările sau nu? Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am să vă prezint uh, elementele cheie ale bugetului rectificativ numărul 8. E vorba de un buget rectificativ recurent în această perioadă anului, care are obiectivul de a actualiza baza pe care se calculează resursele proprii, și să se determine contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii Europene. Anul acesta, bugetul rectificativ are trei componente principale. În primul rând, efectele și este cel mai mare ca efect bugetar, e vorba de uh, rezolvarea dezechilibrelor de anul trecut. Cred că vă amintiți că E vorba de uh, dezechilibrele la TVA, la VNB, contribuțiile TVA și VNB din 2014 și această reciclare se referă la plățile amânate făcute de șase state membre, deci plăți făcute cu întârziere, șase state membre care s-au folosit de posibilitatea de a mai amâna plățile mari pentru 2015. These deferred payments uh, pe 12 septembrie aceste plăți au fost făcute de aceste șase state membre și suma combinată fiind 5,7 miliarde, care uh, rămâne de redistribuit între toate statele membre. O a doua componentă, una recurentă, se referă la analizarea bilanțului pentru 2015 pe VNB și TVA pentru toate statele membre și în baza acestui fapt să calculăm și să revizuim estimările la nivelul contribuțiilor ce trebuie făcute de statele membre. Și uh, asta înseamnă 1,4 miliarde de euro pentru toate statele membre. Un al treilea element, care este și el relevant, se referă de a ține cont de venituri adiționale din taxele vamale și venitul din uh, amenzi uh, în uh, implementarea, din implementarea politicii de concurență. În ceea ce privește taxele vamale, avem un nivel de venituri estimat la 0,8, cu 0,8 miliarde mai mare decât inițial, iar pentru sancțiuni și amenzi 1,5 miliarde în plus față de ceea ce uh, s-a estimat inițial. Voi menționa că la proiectul de rectificativ de buget 8, în ceea ce privește serviciul pentru protecția datelor, s-au redus cheltuielile cu 123.000 de euro. Revenind acum la venituri și referindu-mă la întrebările adresate de domnul Colmel și Gaier, trebuie să ne dăm seama despre ce este vorba cu adevărat. E o chestiune de trezorerie, dacă vreți, să ne uităm la diferitele surse de venit și să le ajustăm în consecință. Dar aceste lucruri n-au un efect direct asupra angajamentelor ce țin de cheltuieli, care sunt incluse în buget. Există sistemul de buget care prevede că Uniunea are nevoie de autorizație la nivel de plată și angajamente de latura cheltuielilor. Aceste lucruri fiind limitate de plafoanele CFM împreună cu toate normele în vigoare și, în baza cheltuielii bugetate, Comisia face un calcul pentru a rezulta astfel nivelul de resurse proprii ce trebuie adunate din partea statelor membre. Pe parcursul anului, aceste estimări sunt revizuite în funcție de ce rezultă din uh, taxele vamale, ce rezultă din calculul venitului național brut și se fac ajustările necesare. Nu putem așadar să spunem că sunt cu 9,4 miliarde în plus pentru statele membre. De fapt, putem spune că taxele vamale crescute și venitul din amenzi, care n-au fost luate în calcul inițial, pot fi considerate ca fiind elementele noi care vin în beneficiul tuturor statelor membre în funcție de venitul național brut al acestora, cam 2,3 miliarde în total. Redistribuirea între statele membre e la nivelul poverii de a finanța bugetul. Deci nu toate statele membre beneficiază, sunt ajustări la care unele state membre trebuie să contribuie mai mult, altele mai puțin, după cum vă spuneam, în funcție de cum sunt calculate resursele proprii și care sunt ajustările necesare. Deci, de ce Comisia nu poate utiliza acești uh, bani? bani veniți din uh, amenzile din politica de competiție și uh, taxele vamale. Pentru că nu e uh, schimbat nivelul plăților și angajamentelor autorizate prin buget, prin procedura anuală a consensului. Așa că Parlamentul și Consiliul, față de orice sumă aflată în fondul comun, trebuie să fie de acord cu o sporire la rubrica 3 sau oricare alta, după care sunt uh, făcute calculele necesare, ajustări necesare pentru a determina contribuția statelor membre. La finele anului, la venituri, uh, pot rezulta aceste 2,3 miliarde în plus, bani care n-au fost prevăzuți inițial, dar acest lucru nu permite Comisiei să cheltuiască mai mult. Singura cale de a cheltui mai mult se face prin decizia celor două brațe bugetare, în așa fel încât să fie ajustate plățile și angajamentele din buget prin procedura bugetară obișnuită. Deci, din păcate, această reciclare nu este prevăzută în normele în vigoare. Mulțumesc. Merci, merci, le miral. Mulțumesc, astfel uh, iluzia se um, disipează și uh, revenim la cămașa de forță bugetară. Doamna raportor bugetar pe 2015. Llega un presupuesto rectificativ eh, de... Mulțumesc! E adevărat că atunci când sosește un buget rectificativ cu astfel de caracteristici și când trebuie să dăm bani înapoi statelor membre, întotdeauna ne gândim, păi și cum o să folosim acest lucru la negocieri, pentru că sunt multe de făcut. Dar este, de fapt, uh, un mod de a ne minți singuri. Aveți dreptate, domnule președinte, e o problemă de trezorerie. Aceste miliarde din bugetul rectificativ 8 nu ne permit să cheltuim mai mult sau să modificăm cadrul financiar. Sigur că am putea să cerem o modificare a cadrului financiar de urgență pentru a mări plafonul de cheltuieli la maximum. Am putea să încercăm să facem acest lucru. Și va fi complicat. Dar să modificăm cadrul financiar nu se va putea decât în cadrul prevăzut pentru 2016, ca să fim rezonabili. Însă, dintr-o perspectivă politică, faptul că 9 miliarde de euro trebuie să fie date înapoi, deși de fapt e vorba doar de 2 miliarde care nu fusese prevăzute la buget din cauza amenzilor și așa mai departe. Practic, însă, aceste 9 miliarde ar trebui să ne înlesnească negocierile cu Consiliul. 9 miliarde în plus în trezorerie e totdeauna mai bine decât 9 miliarde în minus. Reprezentanții Consiliului cu siguranță vor uh, avea o altă stare de spirit când va, va începe negocierea. Deci eu cred că va exista o influență asupra negocierilor. Politic, chiar dacă nu juridic sau tehnic. Deci am putea să facem niște sugestii la Consiliu, am putea să le cerem să a, ia mai mulți bani din amenzi, de exemplu, amenziile impuse de Uniunea Europeană în aplicarea legislației europene. Membrii uh, Consiliului din cele 28 de state membre ar trebui să poată folosi acești bani, de exemplu, pentru fondul fiduciar pentru Siria, să spunem. Pentru că statele membre uh, individuale vor trebui să financeze acest fond. De ce să nu folosim amenziile pentru asta? Iar pentru uh, programul alimentar mondial s-a făcut un apel uh, internațional de sponsorizare pentru că nu erau fonduri suficiente. Ar trebui să facem un apel la Consiliu ca uh, nu Consiliul, ci statele membre individuale să folosească aceste fonduri suplimentare pentru înaltul comisariat pentru refugiați sau programul alimentar al ONU. După părerea mea, ar trebui să se poată face acest lucru sau ar trebui cel puțin să o facem noi ca sugestie politică. Cred că este posibil așa ceva. Bun, spune președintele, iată ce sugerează raportoarea generală, pentru că, într-adevăr, se pune problema unde vor apărea aceste credite. Vor apărea la bugetul UE? Vor apărea la liniile bugetare ale statelor membre în propriile lor um, bugete naționale, vor fi niște contribuții care trec prin Fondul European pentru Dezvoltare? Este sigur însă că aceste două miliarde nu se vor pierde, se vor duce înapoi la statele membre. Și dacă statele membre bagă mâna în buzunar ca să financeze, nu știu, 3 miliarde uh, pentru acordul privind baza de coastă și baza de frontieră, va trebui să uh, scoată acești bani și cum uh, regulile bugetare cer ca toate cheltuielile să fie finanțate uh, prin acest mod, aceste 2 miliarde sunt binevenite. Dar, um, dată fiind politica migrației, nu e clar ce ține de bugetul Uniunii Europene și ce ține de contribuțiile directe, care sunt fondurile plătite direct de statele membre uh, în general sau către diferite state, Turcia, Libia, Iordania. Mm. Oricum, cred că ne oprim aici. Dezbaterea privind alocarea resurselor excepționale ne va trimite la o conciliere lungă și frustrantă. Ne amintește, mă scuzați, de concilierea pentru bugetul 2015, deci practic ne întinerește. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Maragat. Uh, Foarte pe scurt. absolutamente con Aș dori să spun, domnule președinte, că sunt perfect de acord cu ce a spus doamna Gordia Zaval. Și aș dori să mai adaug câte ceva. ca o mică idee. Mesajul politic pe care îl discutăm astăzi este că Parlamentul European este în măsură să fie exigent să țină cont de interesele cetățenilor europeni. Atunci când negociem, când discutăm cu Consiliul, există o uh, situație de claritate istorică absolută. Avem uh, bugetele naționale, avem marje de manevră reduse, dar se pune și problema Europei astăzi, problema întregii Europe. Așadar, pornind de aici, pornind de la această exigență sporită, trebuie să ținem cont de uh, realitate. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci cred că ar fi foarte bine să um, primim o situație cât de repede a problemelor legate de refugiați și de politica migratorie a politicii Uniunii Europene. O situație în care să se vadă clar ce ține de bugetul Uniunii Europene, ce ține de Fondul European pentru Dezvoltare și care sunt contribuțiile directe ale statelor membre. Documentul acesta este în curs de pregătire. În orice caz, ne uh, punem mari speranțe în uh, midterm revision. Pardon? Je sais pas. La Commission a-t-elle... Euh, Dorește Comisia să facă observații suplimentare? Cred că s-a spus tot ce era de spus. Donc, euh, je remercie. Doresc să-i mulțumesc uh, domnului Bjorn Larson, director de resurse umane, și domnului Roland Schaefer, care este director um, pentru America de la SAE au, ei au venit pentru a ne explica cum s-a recrutat un consilier special pentru procesul de pace din Columbia. Cine dorește să ia cuvântul, domnul Larson sau domnul Schaeffer? Je pense que l'idée moi. Cred că eu uh, trebuia să iau cuvântul, domnul Larson. Mulțumesc, domnule președinte. Da, înalta reprezentantă are intenția de a numi un uh, trimis special, domnul Gilmer, care a fost uh, ministru de externe în uh, Irlanda, ca um, consilier special pentru procesul de pace din Columbia, cu accentul pe beneficiile păcii din Columbia și coordonarea sprijinului UE. Înțeleg că vă interesează pachetul uh, salarial pe care dorim să-l oferim. Ideea este că va începe în noiembrie, la 1 noiembrie, și va continua să lucreze din Irlanda. Sigur că va avea multe misiuni, dar va fi uh, cu sediul în Irlanda. De asemenea, noi considerăm că nu este un, uh, un post full-time, ci credem că va lucra două săptămâni într-o perioadă de două luni. Dacă ne gândim la un contract de un an, înseamnă că ar fi vorba de 84 de zile de muncă în total și că uh, și va fi plătit prin diurne care uh, reprezintă un procent corespunzător dintr-un salariu de uh, AD16, dat fiind nivelul său. După calculele noastre, dacă asta va fi um, norma sa de muncă, ar fi vorba anual de 50.000 de euro. De asemenea, vor fi acoperite și cheltuielile de misiuni, le vom suporta noi dar nu va avea niciun fel de secretariat oferit de noi. Uh, va folosi serviciile noastre de la Bruxelles sau din delegații, din delegația de la Bogota, probabil. Sigur că va trebui să-și declare activitățile și tot ce ține de contract. Pe scurt, uh, asta am uh, avut noi în vedere pentru domnul Gilmore acest trimis special. Vă mulțumesc. Merci, monsieur Larson. Mulțumesc, domnule Larson. Domnul Depre. Uh, merci, monsieur le président. Uh, je viens d'entendre... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat acum pe reprezentantul SAE, care spunea că noi avem competențe privind salariul. Da, e adevărat, dar E adevărat că avem competențe doar în legătură cu salariul, dar salariul nu se justifică decât dacă se justifică misiunea, deci mă așteptam să ni se explice nu doar uh, repartizarea costurilor, în legătură cu care o să și fac o observație, dar aș fi vrut să aud mai multe despre cât de oportună e această misiune și am trei întrebări. În primul rând, Uniunea Europeană, SAE, are o delegație la Bogota? această delegație este sau nu este capabilă să asigure uh, legătura între procesul de pace din Columbia și Uniunea Europeană. Dacă nu, delegația nu prea are sens. Eu încerc să înțeleg care este plus valoarea adusă de prezența delegației la fața locului uh, și de acest trimis special. În al doilea rând, eu aș înțelege să se trimită un trimis special dacă una dintre părți, poate că așa e, dar nu ni s-a spus, dacă una dintre părți uh, din părțile implicate în procesul de pace ar dori ca noi să fim prezenți acolo. Dacă ar, și-ar fi manifestat interesul cumva, dacă ar fi cerut prezența Uniunii Europene să asiste la mediere sau nu știu. Dacă este așa, cred că aveți documente justificative, nu? Uh, Aș vrea să știu dacă um, e dorită prezența noastră acolo. Și în al treilea rând, o idee mai generală, înțeleg că sunt foarte mulți trimiși speciali care sunt fie foști miniștri, fie foști comisari europeni, care au misiuni variabile. Și deci mă întreb uh, dacă nu cumva Uniunea Europeană are funcția de a oferi uh, parașute aurii unor uh, oameni care mm, nu au totdeauna nevoie de acest lucru sau nu este justificat să primească astfel de compensări. Un fel de reciclare, spune președintele. Domnul Zani a cerut cuvântul. Sì, grazie, Presidente. Volevo, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări suplimentare de pus. Pe lângă întrebările foarte precise pe care le-a pus domnul Dupre și pe care le susțin. Aș dori să pornesc de la principiul că noi suntem comisia competentă pentru astfel de pachete salariale, dar uh, noi trebuie să înțelegem cine este această persoană, ce formare are, ce misiune are care e practic argumentația pe fond pentru această cerere. Și am patru întrebări. În primul rând, aș vrea să știu câte persoane sunt în general în Columbia din partea Uniunii Europene pentru a se ocupa de relațiile cu această țară. Astfel aș putea să înțeleg mai bine sumele de care discutăm. Așadar, câte persoane angajate de Uniunea Europeană se ocupă de Columbia. Apoi, ați putea să precizați puțin rolul acestui consilier pe care l-ați prezentat la modul foarte general în introducerea dumneavoastră, fără să dați detalii? E necesar să fie prezent în Columbia în această perioadă? Pentru că dacă am înțeles eu bine, va lucra mai ales în Irlanda și va merge în Columbia dacă va fi nevoie în misiune. Care este situația procesului de pace din Columbia? Am avut o reuniune a coordonatorilor recent la care au fost exprimate anumite dubii legate de procesul de pace din Columbia. S-au făcut însă progrese de atunci. Aș vrea să știu dacă mai este necesar ca Uniunea Europeană să fie prezentă la acest proces. Și sunt perfect de acord cu domnul Dupre. Atunci când întreabă dacă părțile implicate au cerut realmente să beneficieze de sprijin din partea Uniunii Europene. Un fost ministru irlandez este oare persoana cea mai competentă pentru Columbia? Mie nu mi se pare de la sine înțeles. Nu mai sunt alte întrebări, aș avea și eu o mică întrebare suplimentară. Cred că aici știe toată lumea că Uniunea Europeană are o politică externă reală dacă statele membre au tendința să-și păstreze și propriile lor uh, politici externe. Dincolo de uh, această reprezentanță a Uniunii Europene în Columbia, ne-ați putea spune ce alte delegații sunt prezente din partea diferitelor state membre ale Uniunii Europene? Și poate să ne explicați un pic și care este procesul de coordonare. Sunteți responsabil de resursele umane, toate statele vor să facă economii la buget? Nu avem cumva aici un potențial de economie ca să se reducă numărul de reprezentanțe și să se pună în comun uh, mijloacele? O să-mi spuneți că astfel depășim uh, ideea salariului delegatului, dar noi la Comisia pentru Bugete trebuie să înțelegem. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru aceste întrebări. Unele depășesc uh, răspunderea mea, așa că voi lăsa, îl voi lăsa și pe colegul meu, domnul Șefer, să vă răspundă imediat. În primul rând, sigur că e vorba de articolul 123. Spuneați uh, condițiile contractuale propuse. Da, mă bazez și eu foarte mult pe asta și sper că acest lucru să fi fost clarificat cu notificările um, necesare întreprinse în mod corect. Noi avem o delegație la Bogota, ca să vă răspund la prima întrebare. N-am uh, informațiile asupra mea ca să vă spun exact câte persoane se ocupă de Columbia, atât la delegație, cât și aici la Bruxelles, dar vă pot oferi informațiile acestea mai târziu. Cert e că este o operațiune bine țintită, e vorba de un aspect uh, specific. Eu uh, am menționat misiunile, ați menționat misiunile. Nu cred că e vorba doar de misiuni între Irlanda și Columbia. Ar putea fi și alte misiuni. Deci nu este pe de întregul legat de delegația din Bogota doar. Dar adevărul este că avem o delegație la Bogota și cineva spunea că sunt mulți trimiși speciali. Nu neapărat, nu pot vorbi numele comisiei, dar uh, este al doilea sau al treilea pe care îl avem uh, noi de când ne-am înființat. Uh, avem unul pe chestiuni disciplinare remunerat la fel și avem și trimiși neremunerați care uh, continuă sarcina task force-ului, Cathy Ashton fiind un exemplu. Deci nu avem uh, un număr impresionant de trimiși speciali, ba din potrivă. Cu privire la justificarea resurselor, uh, am menționat pe scurt acest subiect. Domnule președinte, cu privire la comentariile dumneavoastră, mă preocupă și pe mine acest subiect, și anume, cum să nu pierdem din vedere că din cele 140 de locuri avem, în care avem noi delegații, suntem reprezentați și noi ca Uniune, dar și statele membre. E un proces în derulare și vor mai trece zeci de ani până să avem un sistem uh, decent, dar există acum inițiativa ca statele membre să coopereze mai mult. Avem nu doar uh, uh, închirierea de clădiri la comun, ci, date fiind constrângere bugetare, primim și propuneri dacă nu putem să găzduim diplomații în uh, locuri uh, unde există deja alți trimiși. Și sper să continuăm pe această cale. Aș vrea să discut în detaliu cu dumneavoastră, însă nu știu dacă să vă răpesc mai mult timp acum. Mai degrabă aș da cuvântul domnului Șefer ca să ilustreze el aspectele politice ce țin de portofoliul trimisului special. Mulțumim foarte mult, domnule Larsen. Non, et plus longuement. J'aurais pas d'inconvénient à ce qu'on prenne un rendez-vous. Mă scuzați, v deranja să ne mai întâlnim în următoarele luni? Euh, Qu'est-ce que la représentation Aș uh, vrea să vă întreb dacă se poate să ne spuneți mai multe care este reprezentanța Uniunii Europene și când ne deplasăm, de exemplu, într-o misiune, nu e clar cum s-a întâmplat în Ucraina, pentru că avem reprezentanții UE, reprezentanții uh, statelor membre și până la urmă te întreb cine ce face. Cam atât acum domnul Șefer ne spune mai multe despre aspectul politic. Uh. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebări. Cred că pot să mă exprim succint pentru că am fost informat de președintele Columbiei cu privire la uh, evoluția procesului de pace și pot să vă spun că într-o conversație cu un altă reprezentantă, președintele Columbiei și-a manifestat dorința de a beneficia de prezența unui reprezentant uh, din partea în alte reprezentante care să uh, participe la procesul de pace după ce se va semna acordul de pace. Ne aflăm într-o situație în care procesul uh, a făcut mari progrese în ultimele săptămâni și uh, sperăm uh, să avem suficient timp la dispoziție ca procesul să ajungă la bun sfârșit. Este, uh, deci, o dorință a președintelui Santos exprimată pe lângă înalta reprezentantă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șefer. Domnule Depre, mai doriți uh, să mai puneți întrebări? Da, mă interesează foarte mult acest răspuns, pentru că se spune practic că se răspunde la o cerere. Eu asta v-am întrebat de la început. Sigur că am încredere în înalta reprezentantă, prin definiție, dar aș dori ca în dosar să se precizeze că a fost uh, o cerere a autorităților columbiene care au cerut prezența acestui trimis special, pentru că așa are sens. Deci vom avea o misiune specifică, practic, pentru că va fi o consecință a unei cereri într-un cadru cu mize politice și diplomatice care pot uh, influența starea Uniunii Europene. Mă bucur că s-a spus uh, că președintele Columbiei a făcut această solicitare. Dar uh, am auzit adineu că domnul Gilmore ar avea și alte responsabilități sau poate n-am înțeles eu bine ce s-a spus. O să înțeleg însă că acesta este trimis special pentru pacea din Columbia și că nu mai sunt alte misiuni, nu? Mai sunt sau nu mai sunt alte misiuni, domnule Șefer? Este o sarcină care are mai multe aspecte, dar e o singură misiune și e foarte specifică. Monsieur... Foarte bine, domnule Depre, e clar? Nu era clar, dar devine din ce în ce mai clar. Bun, iată o audiere fericită. Nu mai sunt alte întrebări? Mulțumesc. Cred că în aceste condiții comisia noastră va putea să-și emită avizul pozitiv, fără rezerve. Și trecem acum la vot. Voulez-vous introduire vos cartes? Vă rog să introduceți cartela de vot. Nu, la ce oră era prevăzut votul? La 11 și jumătate. Da. Nu prea ne-am potrivit, așa că vom uh, suspenda ședința Vă voi anunța și următoarea ședință uh, de la Strasburg la 14-15 pe 27 octombrie. V-am anunțat-o deja, dar o confirm pentru că dispunem de sală și de interpretare. Raportorul general poate ne propune să votăm acum. Da, Credeam că e o problemă cu prezența deputaților, dar se pare că numărul minim necesar pentru a acoperi vorumul este prezent aici. Deci sunteți de acord să votăm acum? Colegii care vor veni la 11 jumătate poate se vor plânge, nu? Nu? Nu sunt obiecții? De altfel, domnul Gaier cred că va prezida după aceea, pentru că la orele 11 va trebui să mă duc la întâlnirea biroului Parlamentului European, înlocuindu-l pe domnul Buzek. Bun, îi dau cuvântul lui Eider în legătură cu proiectul de transfer 30. Da, domnule președinte, este un transfer fără probleme. E vorba de 900.000 de euro care acum nu sunt utilizați și care pot fi folosiți pentru diverse proiecte uh, Europa Web și altele de la Comisie. Mulțumesc, așa că avem un vot pozitiv. Il y en a qui ne veulent pas voter parce que j'ai 13, 13 cartes introduites et 11. Avem 13 cartele de vot, dar doar 11 voturi exprimate. A mai rămas unul de votat. Bun, s-a închis votul. Se adoptă 9 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Dau acum cuvântul pentru celelalte secțiuni lui Gerard Depre, care este cel mai bun reprezentant. Da, are un mandat. O reprezintă pe doamna Holmeier. Da, am fost surprins, domnule președinte, de reacția din sală. Da, să-mi explice colegii după aceea despre ce era vorba exact. Avem trei propuneri de transfer care au fost uh, prezentate uh, din partea doamnei Holmeier, două pentru Comitetul Regiunilor și unul pentru CESE. Le-am analizat cu foarte mare atenție și în cele trei cazuri e vorba de creditele excedentare de la anumite linii bugetare care sunt puse la oaltă, în special uh, birotică și altele de acest gen, pentru a le aloca în cele trei propuneri de transfer, în special în folosul uh, securității și siguranței imobilelor, a tehnologiilor informației. Deci acestea sunt obiectivele pe care doream să le încurajăm la nivelul uh, instituțiilor. Așa că, după ce le-am analizat cu atenție, propun să le adoptăm în bloc, pentru că mi se par absolut justificate și obiectivul rezonabil. Da, în conformitate cu articolul 25 din regulamentul financiar, se pare că nu este nevoie să le votăm. Sumele relative ale acestor transferuri, deci dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate. Nu există cereri de intervenție în ceea ce privește politica imobiliară. Mai există la diverse Cineva care dorește să intervină? Nu. Deci, uh, întâlnirea următoare va avea loc uh, după cea de la Strasburg, pe 12 noiembrie, de la 9 la 12 și jumătate și de la 15 la 18.30 la Bruxelles și după aceea 19 noiembrie, de la 9 la 12.30 aici la Bruxelles. Se suspendă ședința. Eh ben, c'est bien. Thank you, Mr. Geyer.